referitor la obligația de debarcare. Îi dau în primul rând cuvântul domnului Cadec pentru patru minute. Doamna președinte, Doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, am negociat timp de două luni măsurile pe care pescarii și autoritățile naționale vor trebui să le ia pentru a aplica această reformă uh, care dau peste cap regulile politicii comune de pescuit. Am spus-o întotdeauna și o spun din nou, obligația de debarcare va fi foarte greu de pus în aplicare, mai ales pentru uh, pescuitul artizanal și pentru pescuitul de mai multe specii. Domnule comisar, când serviciile dumneavoastră fac propuneri legislative, dumneavoastră trebuie să măsurați impactul uh, asupra domeniului social, de mediu și economic. Uh, obligația uh, de a uh, debarca tot peștele pescuit este, vine dintr-o intenție generoasă. Se, permite, se dorește uh, să existe mai multă posibilitate de selectivitate în, acest, în domeniul pescuitului și pentru pescari. Dar punerea în aplicare va fi dificilă. Preocuparea noastră comună este să conservăm resursele și să menținem un domeniu economic viabil. Acordul la care am ajuns la trialog ne permite să atenuăm efectele negative ale acestor măsuri. În primul rând, Comisia va trebui în fiecare an să publice rapoarte de punere în aplicare pentru a evalua problemele pescarilor și pentru a găsi soluții. Aceste rapoarte vor fi uh, pregătite pe baza datelor trimise de către statele membre. Sancțiunile pentru nerespectarea obligației de debarcare vor intra în vigoare numai începând cu 1 ianuarie 2017, ceea ce va permite pescarilor să aibă timp să se adapteze ideea de a. Uh, se vor pune în practică și măsuri pentru a împiedica piața paralelă a uh, pescuitului și a uh, puieților. Și statele membre vor lua măsuri în acest sens. Condițiile de stocaj uh, de stocare pentru uh, capturile nedorite uh, au fost uh, diluate puțin, au fost facilitate pentru uh, pescar și obligația de control și nu va exista obligativitatea de control. Uh, tocmai am discutat planul multianual pentru Marea Baltică. Toată lumea a spus-o că este un plan foarte important. Este primul adoptat în cadrul noii PCP și, după cum uh, o spuneau și uh, colegii, va fi așadar un model pentru toate celelalte planuri. În ceea ce privește acest plan de gestiune, eu sunt foarte îngrijorat de atitudinea anumitor state membre care în Consiliu încearcă să uh, dea la o parte Parlamentul. În ciuda deciziei, hotărârii uh, recente a Curții de Justiție referitoare la Venezuela, care a dat dreptate Parlamentului, aceste state membre continuă să conteste procedura de codecizie pentru planurile multianuale. Uh, o declarație comună a Franței și a Spaniei subliniază, după, uh, și anume, inadecvarea procedurii legislative ordinare. Și se spune că concluziile task force-ului pentru uh, planul multianual nu au fost sprijinite de către Consiliu și că nu există un statut interinstituțional. Bineînțeles că aceste decizii au un statut, și anume încrederea reciprocă între Parlament și Consiliu. Uh, Franța și Spania vor să uh, afecteze această încredere. În calitate de președinte al Comisiei pentru Pescuit, condamn această, încăl- această încercare de a uh, încălca tratatelor. tratatele. Fac apel la Consiliu, care din păcate nu este prezent, să găsească uh, o soluție rezonabilă. Vom merge până la capăt în apărarea prerogativelor Parlamentului dacă Consiliul uh, alege lupta interinstituțională. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul comisar Vela. Am să vă rog să respectați un timp de trei minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, domnule Cadec. Obligația de debarcare este un element vital al noii politici uh, comune de pescuit cea reformate vrea să pună capăt aruncării capturilor accidentale înapoi în mare, pentru că asta are un impact dăunător asupra uh, exploatării durabile a stocurilor și afectează și uh, viabilitatea financiară a pescarilor. Această propunere pe care o discutați astăzi și o veți vota în curând este un pas important și va aduce claritate juridică, creând un uh, uh spațiu de lucru egal pentru uh, toți pescarii. Vreau să îi mulțumesc în mod deosebit domnului Cadec și raportorilor din umbră pentru munca lor extraordinar de dificilă pentru a găsi compromisuri. Mă bucur foarte mult că până la urmă am ajuns la un acord care este acceptabil pentru toate părțile. Textul de compromis convenit respectă pe deplin elementele fundamentale și principiile uh, de bază ale propunerii noastre inițiale de a asigura claritate juridică, de a îndepărta inconsecvențele în ceea ce privește obligațiile de debarcare din uh, instrumentele juridice existente și de a permite aplicarea corectă a obligației de debarcare. Dar următoarea fază uh, Uh, legată de apele din nord-vest, uh, sud-vest și uh, în Marea Nordului se apropie foarte rapid. Uh, deci, cu siguranță avem nevoie de o certitudine juridică pe care acest raport uh, o va oferi. Mă bucur să spun că um, evoluția în ceea ce privește aruncarea înapoi în mare a capturilor accidentale este foarte bună. E bine că am uh, învățat din uh, planurile um, anterioare în ceea ce privește speciile pelagice, spre exemplu um, statele membre și grupurile din statele membre uh, sunt din ce în ce mai mult uh, de acord uh, și se pun mai repede de acord în ceea ce privește pregătirea de recomandări comune. Cooperarea între statele membre și Comisie este iarăși foarte bună și sperăm ca planurile să existe deja până la începutul anului viitor ce se întâmplă cu implementarea până în acest moment? Este un element foarte important și aici vreau să vă spun că păstrăm legătura foarte strâns cu industria pescuitului și cu autoritățile de reglementare și suntem gata să ajutăm uh, cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. De asemenea, am avut discuții cu Consiliul Consultativ Pelagic pentru a stabili o comisie care să monitorizeze strâns introducerea obligației de debarcare chiar și în absența regulamentului Omnibus și a intrării în vigoare, nu am auzit până acum de o problemă majoră de la începutul acestui an. Am uh, primit și răspuns la mai multe solicitări de clarificări din partea statelor membre și din partea comisiilor consultative, dar acestea au fost pe teme relativ minore. Cooperarea pare să fie bună între inspectori, inspectorii din diversele state membre la nivel regional și, în mare, informațiile noastre sugerează că pescarii respectă regulile. În concluzie, dați-mi voie să vă spun că Apreciem foarte mult această atitudine responsabilă de care au dat dovadă statele membre și industria pescuitului și sperăm că aceasta va continua și pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice. Urmează întâi două minute în numele PP, domnul Mato. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Reforma acestei politici deschide o nouă etapă. Trebuie să ne adaptăm la o situație nouă, iar obligația de debarcare a capturilor este un exemplu foarte bun. Unora le place mai mult, altora mai puțin, dar obligația aceasta este o realitate pe care trebuie să ne o asumăm. Obiectivul nostru este să ajungem la un pescuit durabil, dar pentru a face acest lucru trebuie să știm că, trebuie, că avem nevoie de măsuri care trebuie să-și asume schimbările propuse. Trebuie să fie flexibil posibile, iar pescarii trebuie să se adapteze la noile împrejurări. Cred că este un pas înainte acordul făcut de Parlament privind adaptarea la noile obligații înainte de a aplica sancțiuni de exemplu, nevoia de a avea studii și analize anuale privind funcționarea acestei măsuri. Este un acord bun. Acordul omnibus clarifică regulile puțin, pentru că procesul schimbării, care este o mișcare de 180 de grade în cadrul acestei politici, mai are nevoie de mult drum de parcurs și trebuie să adoptăm măsuri care cer angajamentul tuturor. Obligația de debarcare este în cele din urmă, cum spunea și Comisia, un cadru legal de tranziție trebuie să aibă schimbări, trebuie să se producă schimbări ca și în contextul planurilor regionale multianuale pentru noua situație. Trebuie ca acum, ca oamenii politici, administrației, oamenii de știință, toți interlocutorii pescarii să discute cum se aplică această obligație în termeni practici și să așteptăm să se clarifice lucrurile cu o legislație mai omogenă care să aducă toată experiența venită din primele luni de aplicare. Am încredere în bunavo- bunăvoința tuturor celor implicați în acest proces pentru a ajunge la ideea că acest regulament să fie bun pentru mediul marin și pentru viitorul pescuitului care continuă să fie cheie pentru economia și viitorul Europei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Urmează acum în numele grupului SND, doamna Rodus. Un minut. Doamnă președinte, dragi colegi, obligația de debarcare a fost introdusă și aruncarea înapoi pentru a opri fenomenul aruncării în mare a peștilor nedoriți pești nedoriți, pot să fie dintr-o specie nedorită sau pot să fie prea mici. Dar asta este o risipă de resurse și o amenințare la adresa biodiversității. Mulți pești care erau captură accidentală erau aruncați peste bord deja morți mai multe prevederi din regulamentele actuale nu corespund cu această obligație, de aceea au trebuit făcute aceste, uh, mă, uh, aceste modificări. Uh, este vorba de reguli pre, pe, referitoare la aruncatul în mare, la mărimi și așa mai departe. Uh, S-a introdus un calendar pentru a permite pescarilor o mai ușoară adaptare. Acum acest calendar trebuie să fie aplicat cât se poate de repede. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează acum în numele grupului ECR doamna Tomașici. Un minut. Podržavam izmjene koje predlaže izvjestitelj jer držim kako ovakva omnibus uredba mora imati jasan cilj. Mulțumesc, doamnă președinte. Regulamentul Omnibus trebuie să aibă un, un obiectiv clar. În acest caz, armonizarea cu obligația de barcare, tocmai pentru a evita uh, poveri suplimentare pe umerii pescarilor. Cred că această perioadă de tranziție propusă de 2 ani este o perioadă rezonabilă care va permite pescarilor să se adapteze mai bine la noua politică de pescuit. Mă bucur că derogațiile de la obligația de debarcare au fost aprobate pentru Croația pentru uh, aruncarea înapoi în marea capturilor sub 5%. De asemenea, secile în derivă nu permit suficientă selectivitate în pescuit pescuit și

Acum, în numele GUE NGL, un minut, doamna Niriada. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest regulament a fost propus pentru că se aruncă în mare pești și asta arată o lipsă de durabilitate uh, de mediu mediul trebuie să fie protejat, toată lumea este de acord cu asta, dar de asemenea trebuie să îi, să îi protejăm și pe micii pesca, pescari care au de suferit de pe urma multiplelor reglementări în acest domeniu. Vreau să mă asigur că acest regulament nu are un impact negativ asupra acestor mici pescari. Este un regulament foarte tehnic. Am depus amendamente care să, se asigure, care să asigure că povara administrativă nu va fi mult prea mare asupra micilor pescari. Implementarea obligației de debarcare ar trebui să fie făcută pas cu pas și pescarii trebuie să fie primii uh, la care să ne gândim pentru că de multe ori uh, uităm, uh, îi uităm. Vă mulțumesc. Doamna Engström acum în numele verzilor, dar nu o văd în sală, deci dau cuvântul în numele EFDD doamnei Luis Bors. Un minut și jumătate. Uh, thank you. Uh, Mulțumesc. Politica comună de pescuit este o politică proastă, este impractică, nedurabilă și nejustificată. Parlamentul, la mandatul trecut, a încercat o așa zisă reformă, dar nu a făcut decât uh, să transformă o catastrofă într-o catastrofă mai mică. Uh, suntem uh, ca și cum am fi pe Titanic, asta e metafora care îmi vine în minte. Da, oprirea aruncării înapoi în marea peștilor este vitală, dar e doar unul din aspectele unui sistem greșit. Obligația de debarcare, care este parțială și limitată, nu rezolvă problema. Este nevoia de decolectivizarea politicii într-un uh, mod în care să împiedice uh, flotele franceze și spaniole să conducă mările pe banii contribuabililor uh, Văd că nici uh, guvernul nostru nu încearcă să facă nimic pe această temă și în pescuit, ca și în alte domenii, britanicii trebuie să știe că uh, politicienii britanici îi trădează. Și domnul Cadec, care uh, se, uh, încearcă să rezolve lucrurile așa pe margine, nu rezolvă de fapt nimic. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum în numele neafiliaților este doamna Guda. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Obligația de debarcare este inaplicabilă. Îi va obliga pe uh, pescari să stocheze aceste capturi pe vas pentru că ei trebuie să scurteze astfel timpul de pescuit și trebuie să consume carburant pentru a face alte opriri. Ce se va întâmpla cu acești pești? Vor fi reciclați? Vor fi distru- distruși? și în profitul cărui agent economic și cine se va ocupa de această debarcare. Soluția cea mai uh, redutabil, cea mai bună ar fi să se reducă aceste capturi. Totuși, dacă această propunere de regulament este adoptată, ar trebui să acordăm pescuitului artizanal niște derogări, o perioadă de tranziție. Perioada de tranziție uh, le permite pescarilor să-și îmbunătățească echipamentul pentru că e vorba de a, a răspunde la o obligație reglementară. Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum Două minute, domnul Milan Mon. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Este o mișcare foarte importantă această obligație în gestionarea pescuitului și, cum s-a spus, pescu- pescarii trebuie să facă eforturi foarte mari. Eforturi foarte mari, mai ales pentru flota artizanală Regulamentul Omnibus vrea să elimine contradicțiile dintre cele tehnice de control și obligația de debarcare. Am ajuns la un acord care aduce un cadru de flexibilitate la obligația de debarcare a toți peștilor pescuiți pentru că va fi o, foarte puțin joc de marjă de manevră. Eh, iar în propunerea inițială a Comisiei s-au introdus o serie de modificări pentru a facilita faptul că flota europeană va putea să aplice această nouă cerință. Pes, sectorul pescuitului are nevoie de timp pentru adaptare. O regiune cum e Galicia, prima regiune pescar, pescu, de pescuit din Europa, acordă mare importanță acestei flexibilități, pentru că debarcarea tuturor capturilor înseamnă uh, schimbări în capacitatea uh, flotelor, uh, iar flota artizanală va avea dificultăți practice pe care, de care nu putem trece. Să ne gândim la impactul acestei noi cerințe și trebuie să luăm măsuri în acest sens. Vreau să vă spun că această obligație încearcă să elimine niște dezechilibre uh, iar uh, lucrurile acestea sunt de mult spuse în Galicia. Trebuie să ne gândim la repartiția cotelor între statele membre și e vorba de un regim de gestiune care să permită aceste aruncările în mare, pentru că ar trebui să ne gândim în viitor, să vedem exact cum se face și cum se repartizează cotele de pescuit. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum un minut Doamna Aguilera Garcia. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Regulamentul omnibus care reglementează obligația de debarcare este, cum s-a spus, dar cred că trebuie să recunoaștem acest lucru, un pilon fundamental al noii politice de pescuit. Nu există niciun fel de discuție, trebuiau eliminate aruncările mare și uh, în regulamentul acesta se introduce obligația de debarcare pentru Marea Baltică, pentru pescuitul pelagic, care trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie anul acesta. Este o schimbare de regulament, au spus-o mai mulți colegi care au vorbit înainte și este o schimbare foarte importantă, radicală iar în ce privește aplicarea practică este foarte grea. Vreau să spun ceva, domnule comisar, mă preocupă foarte mult uh, Eh, că nu există informații reale în sectorul de pescuit. Sectorul de pescuit, dincolo de reprezentanți, dincolo de lobby-ul de la Bruxelles, pescarii însuși și armatorii nu știu foarte multe despre ce se întâmplă, iar statele membre ar fi trebuit să explice această obligație. Mulțumesc foarte mult! Danke sehr. Der nächste Redner ist nun... Mulțumesc. Urmează acum domnul Nicholson. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Industria pescuitului are de-a, de face cu provocări uh, similare de, uh, și al, cu cele ale altor sectoare, uh, cum ar fi agroalimentar. Trebuie făcut mai mult cu mai puțin. Avem nevoie de o industrie de pescuit uh, durabilă și prosperă. Însă Europa are puteri limitate, după cum au spus uh, și alții. Reforma PCP în decembrie a impus o obligație asupra pescarilor să, uh, de a debarca toate capturile. Asta s-a solicitat și asta, se, asta s-a solicitat și asta se face acum. Uh, dar de cele mai multe ori, ca să faci lucrurile cum trebuie, să e nevoie de timp. Deci, perspectivele pe termen lung ale industriei cred că vor fi foarte bune. Mă bucur că Parlamentul a reușit uh, să asigure flexibilitatea atât de necesară uh, și uh, salut perioada de tranziție pentru că este nevoie de timp pentru a te adapta la astfel de măsuri. Sper că asta va aduce vremuri mai bune pentru industria pescuitului. Mulțumesc. Domnul Hudson, un minut. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Să nu uităm că această politică comună discreditată a fost unul din principalele motive pentru aruncarea um, peștilor înapoi în mare. Toată lumea vrea să pună capăt acestui fenomen, în special pescarii care sunt forțați să arunce înapoi capturile accidentale prin regulament. Cred că obligația de debarcare va avea succes doar dacă este uh, aplicată în mod uh, la nivel regional. Acest compromis este acceptabil, nu e perfect, dar e acceptabil. Dar trebuie să fie implementat, mai ales în ceea ce privește uh, pescuitul de mai multe specii fenomen care se întâmplă des în uh, Scoția. Trebuie să existe sprijin și pentru metode suplimentare pentru reducerea capturilor accidentale, în primul rând, pentru că trebuie să existe flexibilitate care să uh, nu permită ca industria să fie amendată din cauza unor specii nedorite, dar care se prind în plasă întâmplător. Vă mulțumim. Urmează acum domnul Afronte un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Obligația de debarcare este o etapă importantă în dezvoltarea politicii comune de pescuit. Este o evoluție, de aceea discuția privind acest proiect de regulament a fost foarte complexă și aprinsă. Poate că este vorba de o șansă pierdută pentru că realizarea rezultatului e, uh, nu e pe măsura obiectivului și se bazează din ce în ce mai mult uh, pe date științifice, deci nu are niciun rost să aducem în acest regulament ideea de gestiune și să excludem micile pescării care reprezintă 80% din toți suntem conștienți de problemele acestor standarde pentru pescuitul tradițional, dar uh, e nevoie de o abordare pe termen lung cu obiective clar definite pentru a gestiona aceste obligații. Mulțumesc. Domnul Serau Santos acum. Mulțumesc. Este foarte important să subliniem că acest regulament va face tranziția între vechea și noua PCP și se vor impune criterii de durabilitate globale. Se vor lua în considerare și se va lua în considerare și gestiunea stocurilor. Este o chestiune politică și științifică. Însă există chestiuni care trebuie să uh, Uh, fie luat în considerare și anume chestiuni conexe acestui domeniu. În Portugalia, de exemplu, situația este uh, foarte specifică, s-ar putea impune o cotă zero care să închidă complet o zonă de pescuit. Există un tip de pește pescuit în mod tradițional în Portugalia și acesta ar putea să nu mai fie pescuit deloc pentru că s-a impus o interdicție în, uh, pentru acest pește. Mulțumesc. Uh, pe, la catch, înainte de catch de doamna Gerling. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucură să pot în sfârșit să susțin acest raport și mulțumesc domnului Cadec pentru munca sa. Știu că a fost extrem de dificil. Uh, regret întârzierea cu care a apărut acest raport. Ar fi fost util dacă l-am fi avut. Uh, dacă am fi avut aceste regulamente de la începutul acestui an, când a început interdicția, nu cred că am avut cel mai bun început cu regulamentul Omnibus pe această bază și sper că pescarii nu o să-și piardă încrederea în Parlamentul European și în uh, poziția noastră legată de aruncarea capturilor accidentale. Știu că este doar o soluție rapidă pentru uh, a rezolva o parte din problemele din legislația existentă până vine Comisia cu niște măsuri pe termen lung, dar mă bucur că am reușit să adoptăm această soluție rapidă. Uh, Uh, având în vedere că am lucrat în mandatul trecut la reformarea politicii comune de pescuit, uh, cred că această aruncare uh, a capturilor accidentale a fost una din puținele realizări despre care mi-au vorbit alegătorii. Deci vreau să mă asigur că nu ne pierdem ambiția în acest, din acest punct de vedere și că rezolvăm lucrurile așa cum trebuie. Mulțumesc! Um, Mulțumesc! Trecem la procedura intervențiilor spontane. Catch the eye. Urmează domnul Valesa. Un minut pani przewodnicząca! eliminowanie. mulțumesc foarte mult doamnă președinte eliminarea acestei situații este un lucru foarte important. Se estimează că 23% din uh, aruncările în mare uh, trebuie acum să ajungă pe țări, mai ales dacă e vorba de capturi care sunt viabile din punct de vedere comercial. Sigur că trebuie să existe soluții pentru peștele care este capturat uh, fără să fie cotă sau dacă nu are dimensiunile necesare. E vorba de gestionarea mai eficientă a resurselor și în felul acesta se vor elimina, se va elimina resipăra. Mulțumesc raportorului și are susținerea mea. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Urmează acum domnul Frunzulică un minut. I'm sorry, uh, it seems that uh, it's a mistake asking. Uh, Scuze, cred că este o greșeală. Nu am cerut să iau cuvântul uh, la obligațiunea de debarcare. I'll give the floor to Mr. Richard Corbett. Atunci dau cuvântul domnului Richard Corbett. Ați cerut cuvântul la intervențiile spontane? Nu? În regulă, atunci îl uh, ștergem de pe listă. Următorul vorbitor, domnul Lotus Marias η υποχρέωση εκφόρτωσης αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή στην αλλιευτική δραστηριότητα και το 2015 θα είναι έτος δοκιμής για την εφαρμογή της. În 2015 va fi un an extrem de important pentru protejarea mediului și pentru a ă, pune capăt aruncării peștilor în mare și produselor piscicole în mare. Însă obiectivul de protejare a mediului și protejarea stocurilor trebuie să susțină în mod uh, egal și activitatea durabilă, exploatarea durabilă și trebuie să țină cont de repercusiunile asupra micilor uh, pescari, pentru că costurile de funcționare pentru pescuitul tradițional uh, cresc din cauza investițiilor inutile și a faptului că uh, în permanență crește costul muncii. E nevoie de o perioadă de adaptare, trebuie prevăzute finanțări, instrumente pentru a permite uh, pescarilor să se adapteze, pentru că noul cadru are nevoie și de investiții pentru stocarea pe embarcațiuni. Mulțumesc! The floor to Mrs. Isabel Mulțumesc, doamna Izabel Thomas, nu ați fost uh, mai devreme aici când era rândul noastră, deci puteți lua acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, domnule comisar, uh, am avut un vot la bugete. Domnule comisar, stimați colegi, unul dintre sloganele uh, acesta a fost unul dintre sloganele reformei politice comune pentru pesco- pescuit, dar uh, sloganul nu s-a transformat în realitate. Singura realitate cu care avem de-a face este obligația de, deblaca- de debarcare. Iată, este singura soluție pe care am găsit-o și îmi pare foarte rău că n-am venit cu soluția potrivită, nu am reușit să punem accent pe selectivitatea ustensilelor de pescuit, tocmai pentru a evita mortalitatea resurselor încercăm, ar, ar trebui mai degrabă să sprijinim uh, pescarii, nu să îi împovărăm permanent. Nu are sens să ne amintim acum ce s-a întâmplat în trecut, uh, trebuie să ne concentrăm asupra prezentului și să evaluăm în consecință această obligație și să vedem în ce măsură această obligație va avea un impact asupra cotidianului pescu, uh, pescarilor. Cu siguranță viața pe coaste va fi afectată. Mulțumim. Urmează domnul Iacoș Cici. Mulțumesc, doamnă președinte. Ce? Mulțumesc uh, foarte mult, stimați colegi. Aș dori să subliniez faptul că eu am foarte mulți prieteni printre pescari și există un uh, pescar din orașul Poreci care îmi este prieten din copilărie și el spune întotdeauna că pescarii uh, nu aveau încredere în cei care adoptă legi Așadar, în această seară aș vrea să îmi exprim și eu dubile, așa cum o fac uh, și pescarii. Și eu uh, aș vrea să cred că obligația de debarcare înseamnă pescuit sustenabil. Însă am și eu uh, dubiile mele și nu sunt sigur că lucrurile stau chiar așa. Aș vrea însă să subliniez uh, necesitatea aplicării principiului de flexibilitate în perioada de tranziție. Poate că această flexibilitate îmi va eh, dispersa dubiile și aceasta le va permite pescarilor ca peste câțiva ani să o ducă mai bine. Danke sehr. Nun Herr Ferreira für Domnul Sareras, tot un minut. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte aruncările de pești, atunci când peștii nu au nicio posibilitate de supraviețuire, sunt absolut dezgustătoare și pe bună dreptate. Motivele sunt uneori lipsa de valoare comercială până la managementul nepotrivit. Important este să vedem diversitatea situațiilor noastre din industria de pescuit, din industriile de pescuit uh, din Uniunea Europeană. De aceea, Trebuie să ne gândim că dacă vorbim despre uh, pescuit multispecific și pescuit pe scară mică, e o situație și cu, alt, cu totul alta este cea a pescuitului industrial care se produce mai ales în nord. Avem nevoie de o reacție, așa cum am făcut atunci când Comisia de Pescuit a trimis o delegație în Azore. Trebuie să vedem uh, cine plătește întreținerea vaselor, cine se asigură că toate aceste chestiuni vor fi abordate în mod sustenabil. Noi am abordat aceste chestiuni în, uh, în vizita din Azore, am încercat să ridicăm aceste probleme în amendamente, deși multe au fost respinse, dar sunt esențiale. Ultimul vorbitor este domnul Scholtes. Hvala za besedo. Uh, torej, gre za Vă mulțumesc, doamnă președinte. Avem, de aici, avem aici de a face cu niște regulamente care urmăresc anumite obiective economice, sociale și ecologice. Însă, din păcate, propunerile nu sunt pe cât uh, declare și dorește Comisia să fie. De multe ori, mi se pare că aceste reguli sunt, mai, sunt uh, mult prea îndepărtate de ceea ce se întâmplă în practică și ne întrebăm în ce măsură pot fi ele puse într-adevăr uh, în practică. Se prea poate că aceste noi reguli să aducă cu sine mai multe daune decât beneficii. Ați vorbit despre supraveghere, despre cooperarea între autoritățile de gestionare și de monitorizare, dar trebuie să ținem cont și de pescari, trebuie să facem analize, trebuie să culegem informații și trebuie până la urmă să ne asigurăm că pescuitul este într-adevăr durabil. Trebuie în continuare să reflectăm la asta. Mulțumesc! Mulțumim! Îi dăm acum cuvântul domnului comisar Vela. Are, dacă se poate, două minute la dispoziție. Thank you, Madam Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit în această dezbatere foarte interesantă. Unii dintre dumneavoastră au reiterat câteva provocări cu care ne confruntăm în uh, implementarea reformei politicii de pescuit. Cu toții avem un interes comun, iar acesta este de a uh, transforma pescuitul într-o industrie sustenabilă. Așadar, va trebui să facem față acestor provocări și va trebui să colaborăm pentru a consolida sectorul pescuitului atât de important în Europa. Așa cum uh, s-a spus, tranziția se face de la aruncarea capturilor înapoi în mare la debarcare. Ideea însă este ca pe termen lung să eliminăm uh, capturile secundare cât mai rapid posibil. Și asta înseamnă că trebuie să avem um, utilaje de pescuit cât mai selective. Iar în acest sens merge și această obligație de debarcare. De asemenea, nu trebuie să uităm că atunci când protejăm industria, o facem în uh, interesul superior uh, al durabilității pe termen lung a pescarilor. Ați menționat uh, necesitatea flexibilității și, într-adevăr, flexibilitatea există în dispozițiile de minimis și în cotele care vor fi adaptate și ajustate pentru a ține cont și de aceste aruncări înapoi în mare. Uh, această dispoziție omnibus este doar temporară, este nevoie de măsuri de reformă, vor urma și alte măsuri uh, multianuale, la fel ca și uh, alte revizuiri ale regulamentelor. Practic, nu îi lăsăm pe pescari uh, singuri. Vreau să vă reamintesc că um, cadrul financiar multianual prevede sprijin și pentru pescari sub forma uh, finanțărilor pentru schimbarea utilajelor și dispozitivelor de pescuit. Domnul Cadec uh, a făcut referire la dezbaterea anterioară și la problema juridică între Parlament și Consiliu. Uh, nu știu dacă ar trebui să revin uh, pe acest subiect, însă dați-mi voie să fac un comentariu. Acesta a fost într-adevăr un punct de discuție în Consiliu, însă mă bucur că uh, Consiliul a adoptat o abordare generală și nu a exclus uh, punctul legat de temeiul juridic. Și în acest sens, Comisia um, respectă concluziile grupului de lucru interinstituționale. Domnule președinte, așa cum am subliniat la început, toți actorii interesați și implicați trebuie să își asume cu seriozitate responsabilitatea, iar cooperarea merge bine. De aceea sunt sigur că toate problemele care au fost menționate vor putea fi soluționate. Mulțumesc, domnule președinte. Comisar. Vă mulțumim, domnule comisar. Îi dăm cuvântul din nou raportorului, domnul Cadec. Are două minute la dispoziție. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, dragi colegi, vă mulțumesc pentru calitatea acestei dezbateri. Doresc să mulțumesc de altfel tuturor celor care au participat la elaborarea acestui raport, raportorilor din umbră, secretariatului Comisiei de Pescuit, Comisiei Europene, Consiliului, și președinției letone, fără de care toate acestea n-ar fi fost posibile. Vreau de asemenea să mulțumesc și asistentului meu. Obligațiunea de debarcare uh, trebuie să fie aplicată de toți dacă vrem să fie aplicată corect. Va depinde de ea credibilitatea instituției noastre și politica comună de pescuit. Doresc ca și cooperarea între Comisie și statele membre și Parlament și profesioniștii în domeniu și oamenii de știință să permită o implementare pertinentă a acestei obligațiuni în beneficiul resurselor și al, pes- al pescarilor, pentru că eu continui să cred că asta va fi dificil, așa cum am spus în afirmațiile preliminare, și că selectivitatea rămâne adevăratul răspuns la această problemă. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Cadec. Dezbaterea s-a încheiat astfel. Mâine